aceste facilități europene de blending la nivel regional, care acoperă astăzi toate țările în care Uniunea Europeană are o cooperare externă. Aceste facilități combină granturi de la bugetul european, de la Fondul European de Dezvoltare și contribuțiile statelor membre cu alte resurse altele decât granturile de la, resurse, de la instituții financiare. La nivel de proiect, resurse de tip grant și altele uh, sunt reunite pentru a crea un mix de finanțare pentru fiecare proiect specific. Pentru a ilustra acest lucru, am pregătit acest tabel în care puteți observa că în operațiune de blending, deci avem mai întâi o solicitare a țării beneficiare de finanțarea unui proiect, dar uh, resursele uh, grant uh, european, resurselor granturi europene li se adaugă granturi de la alți donatori, dar și finanțare de la instituțiile Um, de finanțare publică din Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții, um, Agence Française de Développement și așa mai departe. La aceste uh, finanțare de la instituțiile uh, de finanțare europene se adaugă finanțare de la alte instituții, cum ar fi băncile de dezvoltare regională, care uh, Um, devin din ce în ce mai importante um, în uh, cooperarea pentru dezvoltare, apoi pot să se adauge investitori privați pe proiecte specifice și în multe cazuri și resurse proprii ale beneficiarului. Deci o parte din investiție este finanțat din surse uh, locale, de autoritățile locale și așa mai departe. Cred că este important să uh, spunem că din 2007 din cele uh, principalele șapte, uh, cinci programe, uh, Fondul pentru Africa, cel pentru Africa, America Latină, um, Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate, cea pentru Africa, Asia Centrală și cea pentru Asia, Comisia a pus deoparte 1,2 miliarde de euro în granturi care au dus la o finanțare în valoare de 32 de miliarde, deci finanțare suplimentară adică granturi, împrumuturi uh, uh, și titluri, contribuțiile de, de la diferiții actori. Cred că este foarte important să ne dăm seama de volumul pe care l-am atras pornind de la o contribuție destul de modestă. Dacă considerăm că un miliard este o contribuție modestă, bineînțeles. Doresc să vă arăt această hartă pentru a confirma faptul că în total, din 2007 încoace, am finanțat 160, aproape 170 de proiecte. Mai întâi, uh, um, facilitatea de investiții pentru Africa, apoi a fost creată facilitatea de investiții pentru țările din vecinătate, apoi au fost uh, create LIFE și IFCA și în 2012 am lansat deja programul pentru uh, Caraibe, zona Pacificului și eh, cea pentru Asia. Avem eh, și o prezentare pe proiecte, contribuția europeană și finanțarea totală pentru fiecare. Dar aveți cifrele la dispoziție în documentele pe care le-ați primit. Doream doar să vă arăt că Ehm, obiectivul bandingului este obținerea de rezultate, finanțarea unui proiect specific. Și rezultatele um, di, di, sunt diferite de la un sector la altul, um, dar aici vă dau câteva exemple. De exemplu, în Nicaragua finanțăm un proiect care va spori accesul la apă potabilă de la 72% la 95% din populație în 15 orașe. În Maroc am lansat uh, cea mai mare centrală de energie solară din Africa de Nord, care va reduce dependența de importurile de energie și vor evita emisii de peste 250.000 de tone de dioxid de carbon. Avem uh, um, o, o rețea de energie electrică în Africa de Vest uh, pentru 60.000 de familii. În Africa de Est avem uh, centrale de energie geotermală am creat, uh, iar în um, vecinătatea estică uh, finanțăm uh, întreprinderi locale și s-au creat 250.000 de locuri de muncă. Care sunt rețelele pe care le acoperim? Mecanismele de blending acoperă um, domenii sau sectoare similare. Cel mai important este sectorul energiei. Urmează apoi sectorul transporturilor din ce în ce mai mult uh, proiecte uh, vizează, uh, sunt cel în domeniul apei și um, rețelelor sanitare. Apoi avem sprijinul pentru întreprinderi mici, mijlocii și micro-întreprinderi, 11%. 5% sunt proiecte sociale Vă pot explica mai târziu de ce mecanismul de blending nu a fost cel mai adecvat pentru a finanța proiectele sociale și, în fine, tehnologiile uh, informației și comunicării sunt sprijinite în Africa. Ce facem? Ce tipuri de sprijin prin granturi oferim noi? 40% din finanțare uh, este uh, investiție directă, deci finanțăm direct investiția Um, țării beneficiare. 32% este asistență tehnică pregăt- pentru pregătirea proiectelor, pentru gestionarea proiectelor, studii uh, de impact de mediu sau social. O parte destul de importantă din finanțare sunt uh, subvenții ale ratoi dobânzii, mai ales uh, prin fondul de tip trust uh, pentru infrastructură în Africa, dar nu este tipul nostru preferat de grant. Apoi uh, uh, finanțăm capitalul risc în proporție la 4% și garanțiile în proporție de 3%. Dacă dorim să cooperăm bine cu sectorul privat, trebuie să facem un efort să abordăm ultimele două capitole mai mult decât în trecut. Cum se încadrează uh, acest uh, tip de ajutor în uh, programul nostru de efic eficacitate a ajutorului pentru dezvoltare? Noi dorim să sporim cooperarea cu diferiții actori pentru a spori impactul și eficiența ajutorului european. Pentru că coordonarea acestor intervenții fac asistența pentru dezvoltare mai coerentă și complementară, schimburi de bune practici, ca rezultat al acțiunilor de blending, fac parte din această agendă. Și faptul că prin blending armonizăm procesele, reducem costurile, provarea administrativă pentru țările partenere și înghețăm fondurile pentru programe suplimentare. Un rezultat foarte important al activităților de blending a fost faptul că am reunit mai multe lumi. Actorii europeni și neeuropeni în domeniul ajutorului pentru dezvoltare, cooperăm cu băncile de dezvoltare din lume și am reunit lumea donatorilor cu lumea instituțiilor financiare. Deci am reușit prin mecanismul de blending să reunim aceste lumi cu aceleași obiective și anume obiectivele legate de dezvoltare. Ca consecință a acestor eforturi, pot să spun fără a mă înșela că eficacitatea ajutorului este factorul care motivează blending-ul. Această reunire a surselor a adus um, valoarea adăugată, o mai bună coordonare și sinergii între instituțiile financiare, dar și între instituțiile financiare și donatori, care fac eforturi împreună pentru a identifica, a pregăti și a finanța proiecte. Bineînțeles, astfel s-a sporit coordonarea și cooperarea între toți actorii implicați în facilitățile de blending europene. Aș dori să închei acum, pentru că spunând că este important să subliniem faptul că blendingul nu se referă doar la sporirea surselor financiare. E adevărat, există această uh, multiplicare a surselor financiare, dar cred că v-am uh, am reușit să vă dovedesc că am um, mobilizat surse publice și private pentru un impact sporit al dezvoltării, dar impactul este și la sistem nefinanciar, pentru că astfel se îmbunătățește um, durabilitatea proiectelor, uh, se sporește um, viteza de implementare, se aduce mai multă disciplină financiară și responsabilitate din partea țărilor beneficiare. Să nu uităm că o parte din aceste mecanisme de blending, de blending uh, incorporează o parte de resurse proprii și astfel uh, se sporește responsabilitatea țării respective. Și e important de asemenea să nu uităm faptul că ceea ce am făcut până acum, ce o face în continuare, sunt, sunt lucruri care se înscriu în uh, politicile europene și obiectivele de dezvoltare um, stabilite la nivel global și regional. doresc să vă asigur de faptul că în selectarea proiectelor ținem cont de anumite aspecte importante. Evităm acțiunile de intervenție pe piață și trebuie să ne asigurăm că prin finanțarea prin granturi aducem o valoare adăugată reală. Realizăm o analiză sistematică prin serviciile noastre pe teren și cu cooperarea de direcțiilor generale respective, de la caz la caz, pentru a ne asigura că ținem cont de criteriile de selecție regio- de la nivel regional, mai ales coerența cu politica europeană de dezvoltare și aspecte tehnice, cum ar fi valoarea adăugată a finanțării, posibilitatea de strângere de fonduri și uh, durabilitatea. Doresc să clarific acum că, deocamdată, uh, și cifrele pe care vi le-am arătat dovedesc acest lucru, am făcut un efort major pentru a sprijini proiectele de investiții publice. 90% din finanțare au vizat proiecte de investiții publice, dar, după cum am spus, blending-ul ne dă posibilitatea de a cataliza și investiții private prin instrumente financiare inovante, capital de risc, garanții și așa mai departe. După cum am spus, trebuie făcute mai multe eforturi în acest domeniu dacă dorim să sprijinim eficient sectorul, uh, fina, sectorul privat. Mă scuzați. Dar dorim să sporim uh, posibilitățile de blending și pentru a face acest lucru am creat o platformă europeană pentru blending și cooperare externă în cadrul căreia cooperăm cu statele membre cu servici, uh, serviciile Comisiei, instituțiile de finanțare, Parlamentul European și așa mai departe, pentru a vedea cum putem îmbunătăți modul în care am lucrat în trecut. Evaluările la jumătatea perioadei pe care le-am făcut pentru uh, facilitățile de vecinitate și cea pentru Africa confirmă faptul că facilitățile sprijină obiectivele Uniunii Europene, uh, sporesc cooperarea, promovează standarde și eficiența în operațiuni revizuim în mod sistematic facilitățile pe baza uh, dovezilor materiale existente și însuși faptul că mă aflu astăzi aici la Parlamentul European îmi permite să subliniez faptul că Parlamentul participă atât la nivel de grup tehnic cât și la nivel politic pentru fiecare platformă. În încheiere doresc să vă prezint o listă a domeniilor în care acționăm. Avem două grupuri tehnice grupul tehnic 1, în care comparăm performanța și procedurile diferitelor uh, facilități de investiții regionale cu concentrându-se pe uh, lecțiile învățate și uh, bunele practici uh, acumulate uh, și uh, revizuirea structurii de guvernanță și un al doilea grup tehnic care încearcă să dezvolte un cadru bazat pe rezultate pentru a măsura impactul și efectele suplimentare ale finanțării prin granturi. Astfel putem evalua sistematic rezultatele obținute prin proiectele noastre. Și doresc să fac acest lucru în mod standardizat pentru a avea un mecanism de reporting de la agențiile financiare, instituțiile financiare care ne permit să răspundem la întrebările um, care ne-au fost adresate. Primele rezultate ale dezbaterilor acestor grupuri tehnice vor fi disponibile în iunie și vor fi discutate în grupul politic. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Our next... Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Sophie Sirtan, director pentru reforme cooperatiste și strategie la Banca Mondială care a ocupat mai multe posturi în diverse regiuni uh, și în diverse unități ale Băncii Mondiale, doamna Sirten va prezenta perspectiva Băncii Mondiale cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare și a cooperării în acest domeniu. Thank you. Let me just take a minute to find my presentation. I suppose it's somewhere here. Dați-mi o secundă să-mi găsesc prezentarea. Oh, is it on the which So as it's um, being loaded, um, let me explain the focus of my presentation. Dați-mi voie să vă explic în ce m-am focalizat, pe ce m-am focalizat în prezentarea mea. Vreau să vă prezint o viziune generală și ideile noastre despre modul în care se poate maximiza impactul, deci eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare. Vreau, în primul rând, să vă explic care este contextul. Apoi o să vă spun ce credem noi la Banca Mondială că se poate face pentru a crește eficacitatea ajutorului de dezvoltare oficial. Și o să închei cu câteva gânduri referitoare la cooperarea între între diversele instituții pe acest subiect. Așadar, contextul. Antevorbitorul meu și uh, cei doi președinți au spus că în anul 2015 este data care a fost fixată pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și după cum știți, cu toate că s-au făcut progrese enorme în anumite domenii, mai este mult de făcut. Comunitatea internațională încearcă să găsească acum un nou cadru de finanțare a nevoilor de dezvoltare care sunt în continuare existente ale statelor uh, în curs de dezvoltare. Și vedeți că fluxurile de ajutor de dezvoltare sunt o parte mică din toate fluxurile care merg în statele în curs de dezvoltare. Reprezintă mai puțin de 1%, partea cea mai mare venind de la sectorul privat în diverse moduri. Acest lucru este și mai mult accentuat de faptul că în ultimii ani, datorită crizei, fluxurile de ajutor oficial de dezvoltare au scăzut în pofida eforturilor făcute de anumite țări, mai ales de cele afectate de criză, pentru a-și crește ajutoarele. Dar cu, în continuare sunt mult sub uh, obiectivele pe care și le-au asumat prin uh, Convenția de la Monterey. Deci e nevoie de găsirea unor soluții pentru a, uh, face față nevoilor de, pe viitor. Dacă vă uitați la fluxurile mai mari care vin de la sectorul privat, vedeți că sunt foarte variabile. Vedeți în partea de jos uh, fluxurile către țările uh, cu venit mediu și vedeți că au scăzut cu 40% în 2009 când uh, a fost punctul Uh, cel mai ridicat al crizei. Și cele mai puțin dezvoltate economii ale lumii um, nu primesc suficiente fonduri. Și, deci, nu ne putem baza pe fondurile private pentru că ele fluctuează foarte tare. În acest context, maximizarea impactului fiecărui cent de ajutor oficial de dezvoltare devine o chestiune critică. Eu am să mă axez asupra modului în care putem să maximizăm impactul, să ne asigurăm că fiecare cent pe care îl cheltuim, cheltuim de ajutor oficial de dezvoltare este uh, optimizat. În primul rând trebuie să creștem eficiența și impactul ajutorului de dezvoltare și una, o a doua modalitate este aceea de a atrage alte resurse de finanțare care sunt disponibile. Și în restul prezentării am să vă spun cum credem noi că se pot face aceste două lucruri. În primul rând, eficacitatea ajutoarelor. Avem mai multe idei. După cum vă aduceți aminte, comunitatea internațională s-a reunit de mai multe ori pe acest subiect la Monterrey, la Paris, la Accra și în 2011 la Busan. Cu toții am fost de acord că eficacitatea ajutoarelor poate fi crescută prin niște principii logice care au fost integrate în cadrul de monitorizare. Și aici vedeți indicatorii care se monitorizează progresul în acest cadru. Cadrul recunoaște că ajutoarele sunt mai eficace dacă ele sunt în proprietatea statelor membre, deci dacă merg pe linia strategiilor naționale, astfel încât guvernele să poată să-și asume uh, proprietatea punerii în aplicare a obiectivelor. De asemenea, așa cum a spus antevorbitorul meu, s-a subliniat importanța, importanța uh, scăderii uh, poverii administrative, um, punându-se accentul cât mai mult pe sistemele din fiecare țară și uh, prin creșterea colaborării între donatori. Agenda a subliniat și importanța rezultatelor și responsabilității pentru rezultatele obținute. După cum vedeți, um, aceste criterii rămân valabile și e nevoie încă de multe progrese. Deci această agenda rămâne cheie pentru noi toți cei din comunitatea de dezvoltare. Dar credem că nu e suficient. Se pot face mai multe lucruri pentru a crește eficacitatea ajutorilor de dezvoltare. În primul rând, maximizarea impactului a rezultatelor este foarte importantă și credem că de aceea punerea accentului pe rezultate este un uh, domeniu foarte important și anume uh, definirea unor obiective pe care dorim să le obținem împreună cu țările client și definirea unor obiective clare care se poate să monitorizeze uh, progresele și care, pe baza cărora se poate fi trase la răspundere. Uh, instituțiile implicate. Acest lucru se face la nivelul uh, țărilor. Apoi, utilizarea feedback-ului a reacțiilor și răspunsurilor din partea țărilor client pentru a vedea ce funcționează, ce nu funcționează, care sunt instrumentele, metodologiile, politicile care sunt potrivite pentru a obține anumite rezultate într-un anumit mediu sunt elemente critice pentru a maximiza impactul și pentru a oferi cea mai bună uh, consultanță țărilor. Împreună noi la Banca Mondială elaborăm uh, un document în care încercăm să um, spunem că uh, ajutoarele de dezvoltare sunt mai eficace atunci când și tehnicile de punere în aplicare, de um, execuție a fondurilor sunt îmbunătățite. Deci trebuie colaborat uh, cu țara respectivă și în faza de proiectare și în cea de execuție. De asemenea, deschiderea și transparența cu privire la rezultate sunt foarte importante. Ele cresc responsabilitatea donatorilor pe de o parte, dar și a guvernelor Uh, față de cetățeni, ceea ce este foarte important. Și există și anumite beneficii sectoriale care sunt uh, favorizate de o mai bună transparență și um, sunt importante beneficii fiscale, pentru că se cresc uh, veniturile colectate. Deci întrebarea este ce se poate face aici? Sigur că, în primul rând, se pot divulga mai multe informații, noi donatorii putem face acest lucru și putem să-i susținem pe clienții noștri să publice mai multe informații către cetățeni. De asemenea, putem să încurajăm uh, răspunsurile uh, clienților și uh, evaluările acestora, pentru că e important uh, ca ei să ne spună în ce măsură programele pe care noi le uh, elaborăm pentru ei sunt uh, bune, dacă ele cresc eficacitatea ajutoarelor, astfel încât să putem să corectăm uh, lucrurile dacă e necesar. De asemenea, avem un instrument de geocartografiere pe care îl folosim pentru a crește transparența. Și pot să vă arăt aici, uh, vedeți ce programe se uh, dezvoltă, unde, anume și toată lumea poate să vadă, toți donatorii pot să vadă exact ce se întâmplă pentru ca să se poată vedea zonele unde se suprapun eforturile sau zonele neacoperite, deci lacunele. Și instrumentul este actualizat în timp real. Acum, trebuie să spun că la tot ce am spus, uh, trebuie să admit un lucru. Nimic din toate acestea nu se poate realiza fără statistici adecvate. Nu poți să monitorizezi eficacitatea ajutoarelor, nu poți să uh, stabilești un cadru eficace pentru rezultate sau să vezi unde sunt lacunele dacă nu ai statistici adecvate. Și după cum vedeți uh, pe acest diapozitiv, uh, la nivelul statisticilor sunt lacune importante în multe țări, mai ales în țările sărace. Și vreau să vă dau câteva cifre. În Asia, de Sud uh, și în Africa subsahariană, mai puțin decât 2% din populație trăiește în țări care au statistici cu privire la natalitate și mortalitate. Mai mult de jumătate din țările Africii subsahariene nu au făcut uh, sondaje, cu privire, sondaje în gospodării um, de mai multe decenii pentru a vedea care sunt nevoile, problemele populației. Deci, acum o lună am uh, semnat un acord cu uh, ONU și cu diversi uh, actori pentru a încerca să găsim modalități de a um, face față acestor lacune cu privire la date. Apoi, ajutoarele pot fi mai eficace și prin atragerea altor surse de finanțare. În primul rând, trebuie să vorbim de sursele interne de finanțare uh, și eventual chiar surse publice, nu doar cele private. Și sunt două motive pentru care acest lucru este important. În primul rând, țările pot astfel să se bazeze mai puțin uh, pe ajutor și pot să își asume um, responsabilitatea și proprietatea uh, asupra um, programelor. Și vedeți uh, procentul de taxe și uh, impozite uh, ca uh, rată din PIB și sunt multe țări care au mai puțin decât 20% uh, uh, taxe față de PIB. Și uh, se vede foarte clar care ar fi potențialul de colectare de impozite și taxe și pentru țările sărace acest uh, procent a scăzut. În același timp, Uh, am uh, observat că diferența, decalajul, respectiv potențialul de sume colectate prin taxe ar fi de 60%. Și sigur că atragerea de resurse, știm cu toții, e un domeniu unde trebuie să facem mai multe eforturi. Și avem mai multe instrumente. În primul rând, parteneriatele public-privat. Ele pot finanța infrastructura, dar și sănătatea, educația, programe publice. Uh, și cu toții putem să folosim mai bine acest instrument prin utilizarea de garanții sau prin susținerea țărilor în curs de dezvoltare să pună în aplicare un cadru juridic și instituțional pentru parteneriatele public-privat. Apoi, o structurare financiară inovatoare poate fi mai bine utilizată pentru a atrage fonduri private. Um, există inițiativa AgResults, care este un fond prefinanțat prin care se pun uh, fonduri la dispoziție pentru sectoarele pe care le vedeți, dar care sunt plătite doar în momentul în care există rezultate. Și uh, Fondul uh, Internațional pentru Imunizare, celălalt fond pe care îl aveți, um, include angajamente ale țărilor de a um, vărsa fonduri pentru programe de imunizare, dar pentru nevoi viitoare. Sigur că putem să captăm mai bine fondurile de pe piața de capital și fondurile investiționale din țările în curs de dezvoltare și, de asemenea, fondurile suverane și fondurile uh, de pensii care au mai mult de 10 trilioane de dolari uh, investite pentru uh, țările OCDE sigur, păstrând, uh, ne uitând faptul că trebuie să-i servească și pe cei uh, uh, care au banii acolo, deci pensionarii, de exemplu, sau viitorii pensionari, dar cu cadrul potrivit și cu investiții, politicile de investiții potrivite, acești bani pot fi folosiți. Și to- vom fi mult mai eficienți în toate acestea dacă creăm parteneriate. Știți că agenda post-2015, în care sunt enumerate prioritățile pentru noi, este una, o agendă de coordonare. Și avem un, un set de indicatori unic pentru toți uh, partenerii și uh, există un comitet de uh, organizare care trebuie să faciliteze monitorizarea și implementarea acestui cadru. Este un element esențial pentru a asigura eficacitatea pe viitor. În concluzie, sunt multe modalități prin care ajutoare de dezvoltare să devină mai eficiente, pot să atragă resurse suplimentare și totul va funcționa mai bine dacă muncim împreună. Uh, Banca Mondială și Comisia pot, colaborează și pot colabora pentru a atinge aceste obiective. De fapt, noi colaborăm destul de mult în întreaga lume și aici sunt câteva gânduri pentru viitor. Putem să continuăm colaborarea pentru cadrul 2015 uh, și parteneriatul de uh, cooperare pentru dezvoltare. Sperăm că um, Comisia să ne poată ajuta cu eforturile statistice, care, după cum am spus, e absolut uh, Uh, o chestiune absolut esențială pentru eficacitate. Vom continua colaborarea la nivel de țară pentru a facilita utilizarea sistemelor naționale și asumarea responsabilității pentru strategii și dezvoltarea de programe bazate pe rezultate și putem să colaborăm și în uh, contextul uh, mecanismelor inovatoare de finanțare, cum, cum este fondul de combinare între subvenții și împrumuturi. Și astfel se încheie prezentarea mea. I want to thank Mrs. Sirten. Îi mulțumim și noi, doamnei Sirten. Și acum trecem la ultimul vorbitor din uh, primul grup de experți, și anume domnul Jesse Griffiths, director al Eurodad, rețeaua europeană pentru credite și dezvoltare, care are o bogată experiență în uh, politica internațională de dezvoltare și va vorbi despre optimizarea resurselor europene de dezvoltare. Aveți cuvântul, domnule. Thank you for the invitation. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitația noastră de astăzi. În mod normal, ar fi politicos din partea mea uh, să mulțumesc pentru cel care a făcut prezentarea anterioară și să spun că sunt uh, de acord cu aproape tot ce a spus, dar pot să spun că nu e adevărat data aceasta și că sunt în dezacord aproape cu totul. Uh, Așa că am să vă explic acum în aproximativ 10 minute de ce, dar voi reveni mai târziu la acest punct. Acum aș vrea să prezint trei puncte principale. În primul rând, pe măsură ce vorbim de nevoia de optimizare a resurselor de dezvoltare și a mecanismelor implicate, trebuie să nu lăsăm deoparte și nevoia de resurse publice uh, care sunt absolut necesare. S-a vorbit astăzi foarte mult despre procesul de blending și de promovarea finanțelor publice. Este un concept foarte problematic în felul în care este conceput el la ora actuală și el trebuie rezolvat, așa că n-ar trebui să ne entuziasmăm prea tare. Uh, în al doilea rând, toate acestea trebuie văzute în contextul nevoii de a susține mobilizarea resurselor la nivel național. Și am să dau câteva exemple de lucruri pe care le putem face în Europa pentru a susține aceasta prin lupta împotriva fluxurilor financiare ilegale și prin utilizarea uh, achizițiilor publice pentru a susține strategii naționale și uh, companiile din țările în curs de dezvoltare. Iată cele trei lucruri pe care vreau să le prezint. În primul rând, uh, în ceea ce privește nevoia de resurse publice enorme, știm că avem multe cifre la dispoziție și toate concordă în faptul că există sume considerabile și s-au făcut progrese deosebite pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Mai avem însă multe de făcut pentru aceasta și după 2015, dacă dorim să avem obiective ambițioase de eradicare completă a sărăciei, atunci avem nevoie de mai multe um, resurse publice de, OCDE vorbește de 60 de miliarde anual, uh, Națiunile Unite de asemenea de un trilion anual pentru a face față acestor nevoi, deci e nevoie de sume considerabile și multe dintre acestea trebuie investite în uh, susținerea tradițională a școlilor, a spitalelor, a sistemului de sănătate în general și așa mai departe. Aceasta mă aduce la cel de-al doilea punct, și anume conceptul de promovare a finanțării uh, private. Un uh, studiu pe care l-am făcut anul trecut, poate mai există câteva copii la intrare aici în sală, îl puteți vedea. Felul în care a funcționat acest sistem până acum credem că este foarte problematic. În primul rând, uh, urmează direcția pieții și se îndreaptă în special spre țările cu venit mijlociu și Banca Mondială a făcut studii în acest sens și a văzut că trei sferturi din venituri se îndreaptă spre astfel de țări cu venituri medii. De asemenea, merg în special spre sectoarele financiare și nu neapărat sectoarele care au cea mai mare nevoie de finanțare. Deci, în acest sens, felul în care funcționează la ora actuală sistemul este următorul investițiile private care sunt susținute și de fonduri publice uh, urmează calea pe care urmează oricum investițiile private. Deci problema este cine susține pe cine până la urmă. Și e important să se facă mai multe și să se analizeze mai mult aceste chestiuni. Am auzit din partea comisiei uh, aceste cifre care sunt de aproape 30 la 1 uh, acea rată de susținere. Deci pentru un dolar prezentat, uh, practic se promovează până la 30. Dar problema e dacă poți să dovedești că acest lucru nu s-ar întâmpla oricum, fără niciun alt fel de ajutor. Și dacă oricum investitorii nu ar făcut aceleași investiții fără ajutoare suplimentare. Am auzit uh, chiar și cifre de uh, rată de promovare de 1 la 100, nu 1 la 30. Deci, um, dacă din punct de vedere public se pune un dolar și investitorii privați uh, pun 100 de dolari, atunci mă întreb care sunt obiectivele care sunt urmărite de acești investitori. Un alt element important este că e vorba de un cost de oportunitate deosebit aici. Avem resurse publice limitate care sunt acum supuse diverselor presiuni și fiecare ban pe care îl promovăm pentru a atrage investiții private suplimentare sunt bani pe care nu îi folosim pentru investițiile publice, așa că trebuie să ținem cont foarte bine de această rată de investiții. Și să ne gândim și la problema transparenței și responsabilității care sunt destul de proaste atunci când e vorba de uh, un astfel de mix de investiții în țările în curs de dezvoltare. Uh Consilierii Băncii Mondiale pe această temă au uh, dat publicității un raport în legătură cu investițiile Băncii Mondiale în țările în curs de dezvoltare și au tras concluzia că Banca Mondială nu poate să estimeze impactul la nivel social al acestor investiții și aceasta pentru 40% din portofoliul său. Deci sunt probleme foarte mari pentru a ști ce se întâmplă cu banii până la urmă, deci cu transparența și până la urmă cu nivelul de responsabilitate. Și un ultim element, problema responsabilității și a riscului uh, de creanțe. Până la urmă, investitorii sunt cei care își asumă aceste riscuri. Dacă spunem, da, avem resurse publice limitate, atunci ne întrebăm de ce să nu utilizăm acești bani pentru a promova și mai mult investițiile private în țările în curs de dezvoltare, dar eu aș spune nu, mai degrabă să analizăm elementele care ne arată dacă aceste investiții sunt într-adevăr profitabile sau nu. Se pare că la momentul acesta nu e, clară, uh, nu e clar răspunsul. Cred că ce ar trebui să ne intereseze pe noi cu adevărat este să vedem cum putem utiliza resursele de dezvoltare europene pentru a susține mobilizarea resurselor naționale în țările în curs de dezvoltare. Iată aici un tabel pe care l-am făcut la sfârșitul anului trecut pentru a vedea diversele resurse disponibile în țările în curs de dezvoltare. Cu albastru vedeți resursele naționale, care sunt pe departe mult mai mari decât celelalte resurse. Vorbim aici de venituri publice, 30% din PIB în general în medie. Investițiile private sunt foarte ridicate, mult mai ridicate decât în fluxurile externe sau în fluxurile ajutorului de dezvoltare, sau uh, alte fluxuri pe care le vedeți aici. Cifrele cu roșu arată că uh, fluxurile din afară sunt mai mici decât cele dinăuntru. Deci, trebuie să se pună în balanță acestea, să se ajungă la un nou echilibru, punând capăt uh, evaziunii fiscale și a criminalității. Și în acest sens, în Europa se pot face foarte multe pentru a preveni aceste probleme și aș atrage atenția deputaților asupra directivei împotriva spălării de bani care se discută pentru anul acesta. Al doilea element pe care ar trebui să-l analizăm pentru a susține resursele și mobilizarea resurselor naționale este să vedem ce se întâmplă atunci când acești bani ajung în domeniul privat. Estimările arată că peste jumătate din ajutorul acordat se investește prin sectorul privat, prin achiziții de servicii și bunuri. Două treimi dintre acestea se duc la companii din țările OCDE. Deci ce facem practic aici? Canalizăm acești bani prin propriile noastre companii și am putea obține rezultate mult mai bune de dezvoltare dacă am utiliza mult mai mulți bani prin companii în aceste țări în curs de dezvoltare pentru a dezvolta sectoarele de activitate de acolo și pentru a avea rezultate mult mai mari decât cele pe care le obținem în ziua de astăzi. Și aici observăm în acest grafic că avem acorduri pentru ca ajutorul să nu fie utilizat pentru promovarea sectorului privat în uh, țările bogate, există totuși în continuare aceste practici uh, care nu ajută prea mult țările în curs de dezvoltare. Deci acest element ar fi important pentru o mai bună utilizare a resurselor de dezvoltare europene. În concluzie, aș spune că n-ar trebui să uităm că e nevoie de resurse publice tradiționale în țările în curs de dezvoltare. În al doilea rând, ar trebui să fim atenți la a, această tehnică a blendingului, pentru că până acum se pare că sunt probleme foarte mari și e greu de văzut cum pot fi rezolvate, de exemplu, prin platformele de blending care au fost menționate mai devreme. Și în al treilea rând, ar trebui să ne centrăm în primul rând pe mobilizarea resurselor naționale, și să facem întâi ordine la noi acasă, să vedem ce se întâmplă cu fluxurile de bani care vin din afară și să utilizăm ajutorul nostru pentru ca sectoarele naționale din țara respectivă să fie ajutate și nu propriile noastre companii private. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Iată, cu această treia prezentare se termină dezbaterea la primul grup de discuții și trecem la al doilea. în care tema este aceea expertizei uh, la nivel geografic unde există cel mai mare succes european. Primul vorbitor de data aceasta este domnul Dirk Willem de Velde, președintele grupului internațional pentru economie și dezvoltare din cadrul Institutului pentru Dezvoltare în Străinătate. Dânsul a scris uh, pe tema ajutorului european de dezvoltare și a finanțării, incluzând aici uh, și think tank-uri și modalități de blending, aceasta în anul 2011. Dânsul are o experiență deosebită pentru consilierea agențiilor de donatori și domnul Tevelde ne va oferi o perspectivă critică asupra uh, facilităților de blending și utilizarea acestora. Domnule Tevelde, vă rog. Well, uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru a vă vorbi uh, despre programele de blending. Am făcut mai multe uh, studii în legătură cu facilitățile europene de blending, vă, le, vi le voi prezenta pe scurt. Dar, de fapt, în prezentarea mea am trei obiective. Mai întâi voi prezenta cadrul în care se înscrie acest uh, fenomene de blending într-o lume în care ajutorul pentru dezvoltare era singura sursă de dezvoltare în trecut. Acum ne gândim la diverse surse de finanțare pentru dezvoltare. Am prevăzut să vorbesc despre facilitățile europene de blending, dar Jose v-a prezentat foarte bine uh, aceste facilități, așa că nu voi spune prea multe lucruri despre asta. Și, în încheiere, voi vorbi despre elementele pozitive și cele mai negative ale facilităților de blending pe baza mai multor studii, dar și uh, pe baza studiului pe care l-am făcut uh, cu participarea grupului uh, think tank-urilor europene în domeniul dezvoltării. mai întâi să prezentăm uh, perspectiva mai generală a finanțării. În prezentarea precedentă a spus că mobilizarea resurselor uh, interne este o sursă foarte importantă de finanțare, așa este, dar și partea externă, la partea externă au avut loc schimbări majore. Uh, Fluxul de capital privat, de exemplu, spre Africa subsahariană, a crescut foarte mult. Și nu e doar vorba de investiții directe străine, ci și de fluxuri de uh, titluri sau de obligațiuni. Și în Africa sunt mai multe țări acum care au emis obligațiuni, deci uh, astfel se îndatorează, dar atrag la capitaluri și există și alte fluxuri de capital, ajutorul pentru comerț, ODA și alte tipuri de investiții. Deci, practic, există o întreagă gamă de surse de finanțare. Blendingul combină granturile pe de o parte cu împrumuturile pe de altă parte. Și, um, bineînțeles, acest lucru înseamnă titluri în țara uh, Uh, care primește uh, împrumutul respectiv și deci datoria țării respectivă crește. În cadrul Africii subsahariene observăm că nivelul datoriilor um, în această regiune a fost destul de stabil, dar apoi a crescut uh, în mod evident în ultimii ani. Bine, au, având în vedere anularea datoriilor, um, la un moment dat uh, nivelul datorilor au scăzut, dar apoi din cauza crizei și așa mai departe, nivelul s-a stabilizat. Deci, practic, nu a mai scăzut. Dacă analizăm situația actuală, observăm că um, țările care primesc Ehm, ajutorul, doresc să se îndatoreze și mai mult, doresc să-și financeze infrastructura și doresc mai multă finanțare decât granturile, deci ajutorul eh, tradițional le poate oferi. Și de aceea omit și mai multe obligațiuni. De exemplu, am discutat eh, la institutul ehm, nostru eh, despre obligațiunile ehm, Ruandei. Această operațiune a avut loc într-un moment în care fluxurile de capitalului um, de ajutor au uh, scăzut. Deci ajutorul trebuie să fie considerat o parte de finanțarea pentru dezvoltare și aceste fluxuri nu trebuie văzute în mod separat, ci ca pachete. Dacă o țară dorește să uh, obțină finanțare pentru infrastructură, pentru o centrală, pentru un pod, uh, uneori nu contează dacă e vorba de investiții trăine, de granturi sau de împrumuturi. Doresc să obțină finanțarea, pentru că prin această finanțare uh, se îndepărtează o piedică în uh, calea creșterii economice ce? Pentru că se creează infrastructură și așa mai departe. Astfel cresc și resursele interne, uh, se permite țării respective să lupte împotriva sărăciei și să dezvolte exerciții de sănătate și de uh, educație. Deci, iată, țările uh, destinatare privesc uh, proiectele ca pachete și, în acest sens, uh, uh, inițiativele de blending sunt foarte utile. La nivel instituțional, Există diverse uh, instituții de finanțare pentru dezvoltare, cele europene, cele bilaterale, um, există bănci, uh, Regatul Unit, filantropi sau investitori cu impact. Deci, uh, nu e ușor ca Uniunea Europeană să-și găsească rolul de nișă aici. Uniunea Europeană poate să reunească resursele. Deci, uh, diferitele state membre uh, cu instituțiile europene și așa mai departe pot să-și reunească resursele la nivel european pentru a viza o scară mai largă. Nu doresc să vorbesc prea mult despre facilitățile de blending pentru că ați auzit deja această prezentare din partea Comisiei Europene. Granturile sunt folosite din mai multe motive, dar un motiv este faptul că se poate finanța un studiu de fezabilitate sau o evaluare de impact printr-un grant și aceste uh, Uh, evaluări sunt importante pentru că proiectul să devină realitate. Fără aceste evaluări, proiectul nu se poate materializa. Unele dintre aceste proiecte uh, durează patru ani și e nevoie de multă asistență tehnică care trebuie și ea finanțată. Cineva trebuie să-și, să, asume riscul de asemenea. Deci, în unele din anumite cazuri, elementul de grant permite finanțarea acestor uh, aspecte din proiecte pentru a se ajunge la finalizarea lor. Vi s-au prezentat statistici mai recente, dar acestea sunt uh, uh, sume de ajutor pe regiuni și uh, Uh, un antevorbitor al meu a vorbit despre acest efect de multiplicare uh, cu 30 uh, în cadrul acestei puneri în, pre, în comun a resurselor. Obiectivul este uh, permiterea deblocării fluxurilor financiare, deci, după cum am spus, printr-un studiu de fezabilitate sau uh, o evaluare de impact. Astfel se permite finanțarea investițiilor productive în mediu, într-un mediu care evaluează foarte ra- rapid. Această finanțare este foarte importantă și cred că prima prezentare nu a prezentat suficient acest aspect. Din uh, Barierele care stau în calea creșterii și dezvoltării de multe ori sunt la nivel de infrastructură sau de transport. Și aici uh, ajută mult facilitățile de blending. Uh, după cum am spus, uh, efectul de multiplicare este imens, se oferă, se oferă flexibilitate la nivel de soluții, deci nu e vorba doar de granturi, și nu se poate finanța un drum sau o centrală doar printr-un grant. Întotdeauna e nevoie de un pachet de resurse pentru astfel de proiecte și, de fapt, până la urmă, acest lucru este și în interesul uh, destinatorului. Și e nevoie, bineînțeles, sau se permite astfel coordonare. Pentru că se oferă toate aceste resurse, fie că e vorba de împrumuturi, fie că e vorba de granturi, uh, cu participarea băncii de investiții și a comisiei, deci astfel uh, există o coordonare, există mai multe schimburi, de uh, mai multă comunicare între Comisie și Banca Europeană de Investiții în legătură cu obiectivele de dezvoltare. Un lucru bun. Deci e vorba de fidelitatea în coordonare. Acum, care sunt provocările? Mai întâi, o problemă legată de definiție în legătură um, cu uh, organizația um, în ce măsură noile programe de blending sunt cu adevărat ajutoare pentru dezvoltare? Deci este um, ajutor oficial pentru dezvoltare când contează, deci, ca ajutor oficial pentru dezvoltare și când nu. Poate doar o parte um, din această finanțare este ajutor oficial pentru dezvoltare. Dar întotdeauna când e vorba de un pachet de resurse, există această discuție. Ce este ajutor oficial pentru dezvoltare și ce nu? Nu e ușor de, sunt ușor de delimitat aceste surse. Apoi se pune probleme legate de obiectivele globale de dezvoltare. Unele țări um, au uh, evaluat obiective pentru cooperare externă, pentru dezvoltarea de bunuri și servicii și ajutorul uh, oficial pentru dezvoltarea are de propriile obiective, dar ele sunt măsurate în moduri diferite. Apoi, se pune problema efectelor de multiplicare. Am avut o discuție cu Jesse și Jose, din punct de vedere analitic, poziția mea este undeva la mijloc. Un efect de multiplicare cu 30 uh, nu uh, depinde cu ce, uh, cu ce comparăm acest efect de multiplicare. Trebuie să intrăm puțin în detalii. Am făcut studii în legătură cu uh, fondurile de dezvoltare în general și cele din uh, sectorul uh, privat. de la diferite instituții de finanțare și m-am gândit ce au oferit aceste instituții. Până um, reportele lor anuale uh, au uh, prezentat toate efectele de multiplicare de 4, de 5, de uh, 10 ori. Dar uh, apoi am încercat să evaluăm ratele de investiții și uh, rezultatele normale ale investițiilor la, apoi um, evaluarea PIB-ului și alți factori care uh, sunt rezultate ale, al, al uh, um, investițiilor. Am descoperit astfel uh, anumite uh, sinergii pozitive, dar nu totdeauna. Diferitele instituții au uh, efecte diferite. Deci, uh, în unele cazuri, unele instituții au uh, reușit să obțină un efect de multiplicare modest, iar în alte cazuri e unul mult mai mare. Deci, uneori, aceste procese joacă um, roluri de catalizator. Oricum, trebuie să ne gândim um, care este factorul de multiplicare și în ce măsură acesta vine uh, de la, din blending. Apoi se pun probleme de guvernanță. Am făcut acest studiu uh, concentrându-te pe nivelul guvernanței și aici avem uh, două uh, părți din care putem privi lucrurile. În ceea ce privește uh, creditele uh, oferite de instituțiile de, dezvoltare pentru de, de uh, finanțare pentru dezvoltare, acestea preiau riscul și doresc să investească, dar și să găsească surse suplimentare de finanțare. Dar proiectele trebuie să fie viabile pe piață. De multe ori uh, observăm că operațiunile profitabile, deci cu rezultate ridicate, Dar întrebarea este cine își, uh, a, își uh, asumă rolul de lider? Care parte al uh, acestui exercițiu de, de blending uh, are rolul de lider, poartă responsabilitatea. Uh, cum se abordează proiectul? Este elementul de grant mai important sau cel mai direct legat de piață? În al doilea rând, avem nevoie de um, inițiative de blending regionale sau mai repede tematice? Deocamdată există mult uh, interes în, în durabilitate pentru toți, în finanțele publice. Cum ne putem asigura că o anumită cantitate din resurse uh, sunt folosite pe un anumit, într-un anumit domeniu și așa mai departe? Apoi, ce țări din lume trebuie să fie beneficiare? Cum determinăm uh, țările care uh, primesc uh, aceste uh, Um, un, um, un nivel mai ridicat de um, credite sau un nivel mai ridicat de granturi. Cum uh, se poate determina această proporție? Și cred că mai e nevoie de uh, studii și de analize pentru a ne asigura că uh, această proporție este uh, bine gestionată. În fine, care este legătura cu sectorul privat? În prima prezentare s-a spus că uh, proiectele vizează finanțarea, uh, finanțării în sectorul public mai ales. Uh, acum câțiva ani, aproape toate proiectele erau din uh, sectorul public. Eu nu cred că nu trebuie să vizăm și sectorul privat. În anumite situații, e foarte bine să dezvoltăm dezvoltarea sectorului privat, pentru că uh, crearea unor firme uh, sănătoase uh, care produc, uh, oferă mai multe uh, surse de uh, locuri de muncă și mobilizează mai bine resursele interne. Uh, bineînțeles, trebuie să vedem cum putem coopera cu sectorul privat și aceste um, inițiative de blending sunt cea mai bună modalitate de a coopera cu sectorul privat. Deci, în concluzie, este un nou domeniu, un domeniu în care se reunesc foarte multe resurse diferite dar cred că este direcția în care trebuie să ne, invest- să ne îndreptăm spre viitor. Din ce în ce mai multe uh, instituții privesc astfel lucrurile. Uh, Um, fie că e vorba de țările BRICS, fie că e vorba de China, de Regatul Unit și așa mai departe. Um, deci reunirea resurselor uh, uh, este calea de viitor dar e nevoie de mai multă guvernanță pe viitor, avem nevoie de instrumente pentru a ne asigura că aceste uh, resurse uh, se adaugă unele la altele și trebuie să avem instrumente pentru a uh, determina care este cantitatea de resurse necesară într-un anumit domeniu, într-o anumită țară. Mulțumesc! Thank you very much for the precise presentation. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte precisă. Și acum trecem la primul studiu de caz, cooperarea cu instituțiile financiare internaționale privind chestiuni legate de țările în faza de preaderare din Balcanii Occidentali. Vreau să le urez bun venit pe vorbitorilor de la Banca Europeană de Investiții, domnul Serrano și domnul Cingolani, spune doamna președinte. Alessandro Carano este consilier managerial și uh, șeful uh, departamentului de strategie la BEI. El a contribuit la crearea platformei europene pentru blending în cooperare externă, în cadrul de investiții pentru uh, Balcanii Occidentali și alte mecanisme de blending. Massimo Cincolani este consilier managerial și vicepreședintele diviziei pentru Departamentul pentru Marea Adriatică, coordonând uh, activitățile băncii în cadrul de investiții pentru Balcanii occidentali și le dau cuvântul celor doi invitați. Mulțumesc! Mulțumesc că ați invitat Banca Europeană de Investiții să ia cuvântul la această audiere foarte interesantă. Eu voi vorbi 10 minute și colegul meu, colegul meu poate să răspundă, răspunde apoi la toate întrebările dificile. Nu, o să împărțim sarcinile jumate-jumate. Așadar, în primul rând vreau să vă prezint uh, abordarea BEI uh, față de blending, punând accentul pe cadrul de investiții pentru Balcanii Occidentali. Și Massimo Cingolani va da câteva exemple practice și câteva informații referitoare la experiențele din, uh, acumulate în finanțarea proiectelor din această zonă și vă va spune și care sunt gândurile noastre pentru dezvoltarea pe viitor a unor proiecte similare. Deci, o introducere scurtă pentru BEI. După cum știți, noi finanțăm, uh, în primul rând, proiecte în interiorul Uniunii Europene. În același timp, uh, avem rolul de a susține politicile externe ale Uniunii Europene, mai ales politica de extindere, cooperare, dezvoltare și în domeniul climei cum sunt definite de Uniunea Europeană, în exteriorul Uniunii Europene. Și în momentul de față, acestea reprezintă 10% din activitatea noastră anuală. Aproximativ 7 miliarde de euro în credite către țările din afara Uniunii Europene și pentru sectorul privat și pentru sectorul public. Avem un mandat multianual care coincide cu cadrul financiar multianual al Uniunii Europene, ceea ce e important, pentru că este un instrument prin care se combină diverse surse de finanțare, mai ales bazându-ne pe o garanție de la bugetul european. Aceasta ne permite să acoperim riscurile suverane și politice care sunt inerente operațiunilor noastre în afara Uniunii Europene. Acest lucru permite băncii europene de investiții să crediteze, să ofere credite din fondurile care vin din împrumuturile noastre pe piețele de capital. Și volumul aproximativ al acestui mandat în cadrul financiar multianual actual este de aproximativ 30 de miliarde de euro credite, bazate pe o garanție bugetară uh, la undeva 1,2 miliarde în buget. Deci resursele vin de pe piețele de capital. Pentru următorul cadru financiar multianual, propunerea pentru mandat tocmai a fost emisă de Comisia Europeană și va trece prin Parlament și Consiliu în codecizie foarte curând. Așteptăm acest mandat, deci. Și e important pentru că acest mandat oferă nu doar garanția bugetară, ci Uh, stabilește și cadrul de politică. Deci toate cerințele cu privire la blending, la platforme și cerințe cu privire la impactul uh, operațiunilor noastre se bazează uh, pe documentul acesta realizat de decidenții politici. Un document juridic. Acum, în ceea ce privește blending-ul, am acumulat multă experiență împreună cu Comisia și cu alte instituții financiare cu privire la instrumente de blending. Nu vreau să repet ceea ce au spus deja colegii, dar uh, împărtășesc și eu îngrijorările lor referitoare la um, creditele, la fondurile private. Trebuie să fim puțin precauți când uh, vorbim de cităm anumite cifre, pentru că uh, E uh, o situație foarte diferită dacă se folosește un grant pentru investiții sau pentru alte scopuri. Nu e același tip de interpretare a ratei de credit și blendingul nu este o mașinărie care să creeze bani, ci creează o valoare adăugată, tocmai prin combinarea diverselor resurse financiare și a expertizei, deci nu doar a resurselor financiare. Și toate acestea doresc să asigure un cât mai, mult, cât mai bun impact și atingerea obiectivelor de politică. Sunt beneficii clare ale eficacității ajutoarelor. S-a menționat beneficiul calității și durabilității proiectelor. Acestea se leagă și de faptul că aplicăm standarde foarte clare atunci când oferim un credit care trebuie să fie uh, returnat uh, într-o perioadă de mai mulți ani. Sunt mai multe Uh, precauții care trebuie luate în considerare în ceea ce privește achizițiile publice, dar și standarde de mediu, sociale, conformitate și alte cerințe care se află în uh, centrul activităților noastre de uh, diligență. Există și o componentă importantă referitoare la împrumuturi, care permite beneficiarilor să-și asume activitățile datorită acestui element de rambursare în timp. S-a menționat de mai multe ori ideea cooperării și coordonării între diversi actori și putem să vă dăm câteva exemple. De exemplu, noi am înființat un cadru de cooperare cu Comisia și cu BERD în toate regiunile în afara Uniunii Europene, ceea ce permite BEI și BERD în toate regiunile comune de operațiuni, care sunt mai ales țările preaderare și readerare și țările din vecinătate. Deci să avem uh, o partajare foarte transparentă a proiectelor de la o fază foarte timpurie pentru a identifica nevoile de cofinanțare. Și mulțumit acestei platforme, rata noastră de cofinanțare s-a triplat în ultimii doi ani, de când am înființat acest uh, cadru. În general, jumate din proiectele noastre în afara Uniunii Europene sunt cofinanțate împreună cu alte bănci de dezvoltare sau instituții de dezvoltare, fie că sunt europene sau internaționale. Un alt exemplu este inițiativa Mutual Reliance pe care am uh, lansat-o cu instituțiile AFD și uh, Banca Germană pentru Reconstrucție, pentru proiecte din uh, Africa, și acest lucru ne permite să identificăm, partajând toate informații despre proiecte, de la faza de identificare a proiectelor, ne permite să definim care instituție este în mai bună măsură să preia conducerea într-un anumit proiect în funcție de competențele sale și de avantajele comparative, astfel încât să putem avea o mai bună diviziune a muncii și să nu încercăm să bâșbâim și să finanțăm proiecte în paralel. Apoi, instituția uh, principală este interfața cu uh, împrumutătorul și are propriul set de proceduri și celelalte instituții care cofinanțează se vor baza pe instituția principală pentru uh, activitatea de, de diligență. Deci nu toate precauțiile și toate verificările sunt făcute de actorul principal, de instituția principală. Și acum vreau să vă dau exemplul uh, WBIF, cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest, uh, care este, a fost lansat împreună cu BEI, uh, BERD și CEB în 2009. A durat mai mult de un an uh, înființarea acestui cadru, deci n-a fost, lucrurile n-au fost foarte simple, pentru că um, au trebuit definite diversele dispozițiile acestui mecanism, mai ales uh, în ceea ce privește guvernanța, așa cum s-a spus mai devreme, este unul dintre aspectele unde trebuie să fim precauți uh, pentru a uh, pune în balanță interesele și îngrijorările și uh, dorințele donatorilor și ale țărilor client. Am reușit să îmbunătățim în decursul anilor acest cadru și în acesta ne dă posibilitatea să punem resursele într-un singur mecanism. Înainte, instrumentele erau fragmentate. Exia un, era un, fost, un um, fond fiduciar al BEI, apoi uh, alte fonduri stabilite de anumite state membre cu anumite instituții financiare, alte fonduri furnizate în paralel de către comisie și alți uh, donatori. Deci am reușit să uh, concentrăm toate aceste instrumente într-unul singur, lucru foarte apreciat de beneficiari și de toate instituțiile noastre și de statele membre. Permite de asemenea statelor membre să ofere subvenții pe care nu le ofereau înainte uh, regiunii sau pe care le ofereau doar bilateral. Deci se, se pune foarte mult accentul pe o uh, singură categorie de proiecte prioritare ale țărilor în uh, cadrul uh, procesului de preaderare. Deci țările sunt uh, motorul acestui instrument și instituțiile financiare examinează cererile um, beneficiarilor și decid care ar fi posibilele sisteme de finanțare. Și în cele din urmă, e important să vedem că în acest cadru am reușit de asemenea să furnizăm resurse din fondurile proprii ale instituțiilor financiare și să maximizăm Um, deci, uh, creditele, pentru că am oferit nu doar uh, credite și împrumuturi, ci și fonduri bugetare. Acum îi dau cuvântul lui Massimo Cingolani, care va continua prezentarea. Hm? Da, voi continua. Spunând că ai făcut o foarte bună prezentare a acestei coordonări de ajutoare în aceste instrumente de blending. E interesant de știut, pentru că la început cererea de a avea și mai mare coordonare între donatori a venit chiar din partea beneficiarilor în cadrul de investiții, pentru că acestea se confruntau cu cerințe și condiționalități diferite din partea diversilor, diversilor donatori, așa că beneficiarii, în mod foarte pragmatic, și-au pus problema dacă donatorii n-ar putea să se pună de acord asupra cerințelor pentru ca ele să fie mai ușor implementate. De asemenea, o altă atitudine pragmatică și în referință și la dezbaterea interesantă care a avut loc înainte Ideea acestui cadru de investiții în Balcanii Occidentali are de-a face cu legătura între granturi și împrumuturi. Dar aceasta înseamnă, de fapt, între granturi și proiecte. Deci există o legătură directă cu finanțarea bugetară și, pe de altă parte, un proiect care reprezintă o acumulare a unor active fixe, dar nu numai, care, dacă sunt evaluate așa cum trebuie la momentul lor deciziei, în principiu ar trebui să genereze venituri pe viitor venituri prin care să se plătească practic dobânda împrumuturilor. Deci există această relație pragmatică între contribuția bugetară și un proiect care are un anumit efect. Cum funcționează și cum se implementează acest blending în cadrul de investiții pentru Balcanii Occidentali? Alessandru a vorbit despre problema responsabilității care apare în regulamentul EPA, deci nu e vorba de o alegere a noastră dacă e vorba sau nu aici de responsabilitate. Este deja definită prin regulament și aceasta funcționează astfel încât cererea de granturi vine din partea beneficiarului final, care în acest caz vine din partea unui birou care se cheamă EPAC și reprezintă coordonatorul național al EPA. Beneficiarul final prezintă o cerere către acest cadru, mai precis către grupul de finanțare și aceasta se află în cadrul comisiei și implică și mai mulți donatori bilaterali. Ce fac ei? prezintă două lucruri. În primul rând, analizează cererea și aceasta revine comisiei pentru a vedea că este în conformitate sau nu cu politicile UE și după aceea este evaluată de către un lider care este numit pentru fiecare proiect și dacă evaluarea este pozitivă, atunci se aleg proiectele care sunt susținute și care sunt valoroase sau nu. În funcție de concluzie acestui grup de finanțare ea este prezentată Comitetului Permanent, inclusiv beneficiarii finali care sunt observatori la această decizie finală și Comitetul Permanent ia decizia finală pentru a oferi sau nu grantul pentru acel proiect, care după aceea este implementat de către instituțiile financiare internaționale și care fac legătura cu autoritățile naționale pentru implementarea proiectului. Cifrele până în 2009 din 279 uh, de milioane de granturi care au fost uh, acordate de la mai mulți donatori uh, naționali, comisii și inclusiv instituții financiare internaționale, 137 de proiecte care au adus beneficii de 2,3 miliarde de împrumuturi care au fost deja semnate. Am discutat de efectul de promovare mai devreme și dacă facem un calcul sumar, practic uh, rata uh, este de 1 la 8 sau 9 între cele două. Dacă vedem cifra împrumuturilor care sunt estimate că vor apărea pe viitor de 7,7 miliarde, apărem, ajungem la o rată de 1 la 27. Deci vedeți cât de important este atunci când vorbim despre această, acest uh, instrument de susținere cât de mare este el. Însă un împrumut semnat este un angajament care va avea loc ca un proiect și pentru aceste împrumuturi putem să vă informăm cu foarte mare plăcere că BEI-ul și-a adus o contribuție foarte puternică. Deci încercăm să facem legătura între granturi și împrumuturi care chiar se acordă. În ceea ce privește uh, puterea de susținere, bineînțeles că trebuie să facem diferențierea între uh, um, susținerea calitativă și financiară sau cea politică. Și dacă ne așezăm cu toții în jurul aceeași mese, între beneficiari, donatori, um, comitetul permanent și așa mai departe, și bineînțeles incluzând aici uh, toți donatorii, inclusiv instituțiile financiare internaționale, ajungem la un set unic de uh, priorități comune și aceasta este principala valoare adăugată a acestor instrumente. Iată câteva exemple de proiecte care au fost finanțate. Cred că aveți deja documentul pe care l-am uh, distribuit și vedeți aici uh, lista de proiecte care sunt prezentate aici. Aș putea să vă prezint mai în detaliu primul proiect, proiectul de cercetare și dezvoltare din Serbia un uh, proiect pentru care a existat un împrumut și proiectul a fost uh, realizat, deci este un proiect existent. Uh, e vorba de un parc tehnologic, un centru de promovare a științei la Belgrad. Acesta este un exemplu de proiect care n-ar fi avut loc dacă n-ar fi existat un grant din partea uh, a WBF um, pentru că nu existau banii uh, suficienți. Un alt exemplu sunt drumurile în zonele rurale din Albania și aici este un exemplu clar în care granturile au fost puse la oaltă și în felul acesta s-au îndeplinit cerințele de concesionalitate pentru Albania și s-a ajuns practic la 30% de granturi din împrumuturile totale și în felul acesta s-a finanțat un proiect, proiect de reabilitare a drumurilor uh, rurale. Iată două exemple, un al treilea astfel de exemplu, interesant din punctul meu de vedere, și care arată o uh, oarecare marjă de flexibilitate. Este vorba de um, o facilitate de inovație în Balcanii Occidentali. De fapt, aici fondul nostru a oferit grantul care a contribuit la crearea acestei facilități, care dorește să îmbunătățească accesul la finanțare pentru startup-uri și pentru IMM-urile care sunt în creștere. Acesta se formează din patru piloni, două de tip equity funds, un alt uh, fond de creștere pentru IMM-uri și o facilitate de garanții pentru IMM-urile care nu beneficiază uh, de pe urma liniilor de credit uh, obișnuite prin sistemul bancar existent. Toate acestea sunt la dispoziția IMM-urilor și se ajunge la o sumă de 142 de milioane de euro ofertă care trebuie să completeze practic oferta financiară tradițională existentă pentru IMM-uri și există și asistență uh, tehnică suplimentară uh, pe care nu mă centrez aici pentru că este un proiect care tocmai a început. Să facem acum câteva comentarii și pe marginea experienței câștigate prin acest proiect important să se întărească uh, procesul de responsabilitate, de coordonare a politicilor care are loc prin cooperarea între donatori și recipienți, pentru că împreună hotărăsc cum să pună la oaltă granturile și împrumuturile. E de subliniat aici că procesul de blending asigură faptul că împrumutul se va transforma mai devreme sau mai târziu într-un proiect deci se va materializa și deci e nevoie de condițiile uh, necesare pentru semnarea împrumutului, pentru că dacă oferim asistență tehnică pentru un proiect care nu se va materializa niciodată, atunci ne punem întrebarea dacă această asistență e eficientă sau nu. Așa cum, așa cum au arătat deja toți antevorbitorii mei, există aici elementul important al eficienței, uh, de diviziune a muncii, de punere în comun a resurselor, de avantaje comparative între instituții și actori implicați, de adiționalitatea granturilor, de um, efect de pârghie a împrumuturilor și așa mai departe. Toată lumea participă la aceste dezbateri, donatorii, recipienții, toți. Iată experiența uh, comunitară de până acum și acum referitor la viitor și mă refer la Balcanii Occidentali. În ziua de astăzi, ultimele, prevederi, ultimele previziuni arată o creștere de minus 0,2 PIB. Deci o situație care nu este de creștere, ci din potrivă. E o, o situație destul de dificilă, aș spune. Știm și dacă facem calcule pe aceste teme și voi reveni mai târziu la tabelul pe care îl aveți în față, putem vedea că pe următoarea perioadă de finanțare, 2014-2020, vom avea nevoie de 8-9 miliarde de euro anual care să fie investiți în infrastructură și alte priorități uh, social-economice în Balcanii Occidentali. De aceea cred că e important să continuăm cu acest proces de blending, pentru că granturile și împrumuturile trebuie să meargă spre aceleași priorități. Pe de altă parte, trebuie să se lase destulă marjă de manevră pentru ca împrumuturile să fie acordate și, așa cum arăta Alessandro, este important să se îndeplinească și mandatul împrumutului respectiv. Iată alte cifre importante. Pentru Croația, PIB-ul este de 113 miliarde de euro și a patra parte este formată de investiții, deci de formare de capital fix. Asta înseamnă că 24 de miliarde de euro sunt investiți în fiecare an. Aceasta este mult mai puțin decât creditele care sunt oferite anual de bănci ceea ce este de trei ori mai mult, o rată care este mult mai mare în Uniunea Europeană, dar oricum estimările pe care le-am putea face ar fi că o treime din acest 25% din PIB care este reprezentat de investiții ar trebui să se reflecte în infrastructuri. Iată cum ajungem la acea cifră de 8-9 miliarde de euro anual din care se pot planifica în jur de un miliard uh, de granturi și 7-8 miliarde de împrumuturi. Însă toate acestea trebuie planificate foarte bine. Și aici ajung la ultimul comentariu pe care vreau să-l fac, și anume nevoia de a avea o viziune macroeconomică pe termen lung cu care să fie de acord toți actorii implicați. Mecanismul de blending ne poate ajuta pentru a avea această viziune comună de ansamblu. Însă nu de fiecare dată când primim o cerere din partea autorităților naționale există dinainte un plan bine făcut și cu calculele necesare pentru a avea împrumuturile pentru acele proiecte. Deci aceasta ne arată că e nevoie de o astfel de strategie globală și de aceea susținem ideea Comisiei în regulamentul IPA 2 de a avea o programare și o dezvoltare regională echilibrată prin care să se identifice prioritățile, să se facă o secvențializare a proiectelor și o planificare pe termen mediu a cheltuielilor pentru identificarea surselor de finanțare și a produselor care pot fi utilizate. Pe de altă parte, trebuie să se mențină responsabilitatea la nivelul țării beneficiare, bineînțeles în cooperare cu donatorii. Și credem că acest lucru e posibil prin, prin blending. Nu înseamnă însă că de fiecare dată va funcționa, dar se poate face acest lucru și acesta este elementul important în acest exemplu pe care l-am dat. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc și pentru că n-ați părăsit sala, vedeți că poza pe care o vedeți aici nu reflectă imaginea din sala noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această prezentare. Am ajuns la sfârșitul primului studiu de caz și cel de-al doilea studiu de caz este cel referitor la America Latină. Am să dau cuvântul domnului Cortez Lastro pentru a prezida această dezbatere și pentru a face prezentarea următorilor experți invitați. Muy bien. <clears throat> Pues, eh, sin más, vamos a entrar. Foarte bine. Vom trece direct la următorul studiu de caz, America Latină. Înainte de a-l prezenta pe domnul Gustavo Hernandez, care este coordonator al ALOP, aș vrea să fac o scurtă introducere pentru a vă arăta care este punctul nostru de vedere și al comisiei noastre în legătură cu America Latina și relația pe care o avem cu ea. Aș vrea să am o prezentare cât mai globală cu putință și să uh, vă fac, uh, să vă prezint câteva nuanțe pentru a înțelege realitatea din America Latina, pe care o cunoaștem cu toții foarte bine. Din cele 18 țări din America Latină, 11 au ajuns la un index de creștere ridicat care face să uh, iasă din cadrul acestui uh, ajutor bilateral. Țări unde se află practic 60% din uh, persoanele cele mai sărace din lume. Și cu toate acestea, 73 de milioane de persoane uh, sunt supuse sărăciei extreme în America Latină și 10 din țările din regiune se află printre cele 15 țări uh, cu cele mai mari inegalități în lumea întreagă. Și cred că tocmai în acest domeniu Uniunea Europeană are un rol esențial de jucat în regiune. În al doilea rând, pentru că creșterea economică în aceste țări este esențială pentru regiune, dar uh, pentru că criza economică și financiară este atât de îngrijorătoare pentru noi toți, n-ar trebui ca aceste țări să le abandonăm acum. Nu, ele au nevoie de un ajutor din partea noastră care să țină cont de nevoile lor specifice și, în special, de nevoile țărilor cu venituri medii pentru a putea garanta o eradicare a sărăciei în aceste țări și o reducere a inegalităților în vederea consolidării rezultatelor din punct de vedere al dezvoltării. Până acum s-au făcut multe progrese în relațiile pe care le avem cu America Latină. Tratatul de la Lisabona a ajutat uh, foarte mult relația cu America Latină și nu ne putem permite să transmitem mesajul că pentru noi această regiune nu are niciun fel de importanță. În ciuda angajamentelor politice și comerciale numeroase pe care le avem, nu putem transmite acest mesaj. Finanțarea pentru America Latină este de 2,7 uh, miliarde și în raportul meu pentru cooperarea cu America Latină și referitor la negocierea acordului de cooperare cu aceste țări, afirm că trebuie să asigurăm această sumă care a fost promisă. O promovare a transparenței, a responsabilității este esențială în acest sens însă trebuie să deschidem și noi oportunități pentru diverse sectoare de activitate și pentru noi actori, un lucru esențial pentru universități, pentru sectoare profesionale, pentru companiile din uh, sectorul social pentru a putea inițiative uh, inovatoare în America Latină și pentru a aduce valoare adăugată tocmai plecând de la specificitatea acestei regiuni. Aceasta ne arată că ajutorul funcționează, că ajutorul a, a funcționat în America Latină, că a reușit să salveze vieți omenești și că este un element esențial pentru a schimba viața cetățenilor de acolo. În acest sens și cu aceasta închei și am să dau cuvântul lui Gustavo imediat, vreau să vă manifest o anumită îngrijorare în legătură cu situația actuală a instrumentului de cooperare, pentru că suntem în continuare blocați în trialogul pe care îl avem blocați în ceea ce privește conținutul politic, fără să trecem mai departe, în timp ce în cadrul altor instrumente, iată, se apropie de încheierea negocierilor. De aceea cred că trebuie să mergem mai departe, să facem acest salt calitativ și să înțelegem că e nevoie de un dialog politic și să vorbim despre toate aceste teme și că America Latina trebuie să fie în continuare printre prioritățile Parlamentului European și ale Uniunii. Mai mult decât atât, nu e vorba aici de o părere personală, ci este vorba de poziția Parlamentului European. Știți că a existat un vot majoritar în acest sens aici la Parlament. Raportul în legătură cu noua politică de cooperare a Uniunii în America Latină a arătat clar acest lucru și cred că votul manifestat merită tot respectul și merită să se țină cont de situația anumitor țări din America Latină. În special, Subliniez aici importanța acestor trei țări, Columbia, Ecuador și Peru trei țări pe care le considerăm și de aici de la Parlamentul European s-au considerat întotdeauna că trebuie să mențină ajutorul bilateral în instrumentul de cooperare pentru dezvoltare între UE și America Latină pe o următoarea perspectivă financiară. Susținem de asemenea în acel raport și am făcut-o întotdeauna și o vom face și pe viitor că nu putem, ne putem permite o ieșire abruptă a cooperării pentru anumite țări din America Latină că e nevoie de o perioadă de tranziție, așa numitul phasing out, și că niciun proiect nu poate fi abandonat așa dintr-o dată, pentru că sute de mii de persoane ar fi afectate și nu ne putem permite acest lucru. Trebuie să uh, asigurăm finalizarea acestor proiecte și această poziție a susținut-o întotdeauna Parlamentul European, o va menține în negocierile sale și sper să uh, încheiem în sfârșit negocierile la acest mandat, pentru că ele nu au progresat aproape deloc. Înainte de a da cuvântul invitatului nostru, domnului Gustavo Hernandez, pe care am să-l prezint uh, imediat, aș vrea să fac și un scurt comentariu în legătură cu prezentările anterioare, pentru că am avut diverse prezentări și n-am avut ocazia, practic, să facem o evaluare a acestora. Un scurt, foarte scurt comentariu, pentru că eu nu sunt împotriva blendingului, ci din potrivă. Cred și cred că am arătat acest lucru cu claritate în prezentarea mea, că blendingul este o formulă pe care trebuie să o analizăm foarte bine și care poate avea efecte benefice. Însă, așa cum spuneam, avem nevoie de un cadru de reglementare mult mai clar. Iată ce cerem noi comisiei o reglementare în acest domeniu, pentru că sectorul de cooperare pentru dezvoltare nu este unul oarecare. Este un sector foarte sensibil și în acest sens credem că Comisia trebuie să facă acest pas, să se treacă spre un cadru mult mai uh, reglementat pentru blending și sunt sigur că după o astfel de reglementare la care am putea ajunge printr-un acord, am putea lucra în mod mult mai transparent, pentru că pe mine mă îngrijorează foarte mult un lucru. Atunci când vorbim de cooperare, utilizăm concepte precum rentabilitatea sau îmbunătățirea guvernabilității. Cred că n-ar trebui să uh, greșim aici, pentru că, pe de o parte, uh, este efortul pe care îl fac autoritățile publice și finanțarea publică necesară pentru a îmbunătăți evaluarea, detaliile și proiectele și felul în care se gestionează aceste proiecte și cu totul altceva este introducerea masivă a finanțării private în proiectele de cooperare. Iată de ce cred că ar fi bine pentru finanțarea privată și cea publică în același timp să găsim un cadru de reglementare acceptat de ambele părți, clar, transparent, cu care toată lumea să fie de acord. Și iată, v-am spus care este părerea mea și pot să vă spun că uh, nu mi-ar plăcea niciodată să concep o cooperare care să se privatizeze 100% și acum am să dau cuvântul invitatului nostru, domnului Gustavo Hernandez. Bun venit aici! Este coordonator al ALOP, Platforma Societății Civile din America Latina. Are un CV uh, foarte complex, este antropolog, a terminat Universitatea Catolică din Peru și a făcut uh, studii de drepturi umane uh, în Bilbao și la Veneția, de asemenea uh, a făcut multe alte studii în multe țări. N-am să continui să dezvălui tot acest CV pentru că este destul de lung și am să-ți dau cuvântul imediat. Mulțumesc! Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de la Parlamentul European pentru această dezbatere atât de importantă. Și vreau să vă mulțumesc pentru un motiv foarte simplu, pentru că are legătură cu uh, problematica blendingului și mecanismele mixte utilizate în America Latina. Aceste mecanisme mixte se utilizează în formele de cooperare privilegiată cu America Latină. Și iată de ce e atât de important ca la Parlamentul European să există o astfel de dezbatere publică a mecanismelor de blending, a mecanismelor mixte pentru cooperarea pentru dezvoltare cu America Latină. Așa că în cele 9 minute pe care le mai am la dispoziție, pentru că am pierdut deja un minut cu introducerea, este de a vă da o viziune complementară din partea societății civile, civile și din partea unui, uh, unei investigații participative alături de mai mulți actori. O uh, cercetare participativă care s-a făcut uh, timp de un an, din august 2012 până în iunie 2013, și care a inclus mai multe elemente, cercetare la fața locului, cercetare teoretică, cercetarea facilității pentru America Latină și am inclus aici și interviuri semistructurate, analize de documente, așa cum am comediat mai devreme, și întâlniri de lucru. Întâlniri de lucru între care am putea include evenimente organizate la Parlamentul European și chiar și dezbaterea pe care o avem astăzi aici. Ar fi bine să precizăm aici că toate se realizează în cadrul unei uh, cercetări participative în care să uh, se includă mai mulți actori, societate civilă, NGO-uri, mișcări sociale și funcționari atât din partea Parlamentului cât și a Comisiei. În curând vom publica toate rezultatele pentru a se vedea în mod clar acest lucru. Aș spune de asemenea că acesta este un începutul unui proces de dialog care abia a început. Viziunile sunt diferite, dar ceea ce este important este că ele vor completa această temă comună și această dorință comună de îmbunătățire a cadrului de cooperare. Care sunt însă principale rezultate ale acestui studiu? În primul rând, e vorba de o schimbare de paradigmă. Acesta reprezintă punctul de plecare care explică toate schimbările și noile modalități de cooperare pentru dezvoltare. Nu vreau să vă rețin aici asupra schimbărilor paradigmatice, asupra schimbărilor profunde la nivel politic global, incluzând aici și Uniunea Europeană. Nu vreau să intru în detalii, dar vreau să subliniez cât de importante sunt aceste schimbări în noile modalități de cooperare pentru dezvoltare. Această nouă logică de cooperare pentru dezvoltare se reflectă practic în înființarea mecanismului de uh, inovator cum ar fi blendingul. Esențial aici este că realitatea pe care o cunoșteam de acum 10-20 de ani s-a schimbat radical. A existat o schimbare esențială, după cum știm toți, în primul rând din cauza creșterii economice deosebit de rapide în America Latină și aceasta, deși Uniunea Europeană rămâne în continuare principala sursă de investiții acolo și cu toate acestea um, participarea altor țări, în special China și alte țări asiatice, a crescut în ultima vreme. Iată de ce principalul răspuns în fața acestui nou cadru de dezvoltare, un cadru absolut nou, insist asupra acestui element, este agenda de schimbare și o centrare deosebită pe sectorul privat. Există trei elemente importante în cadrul ajutorului pentru dezvoltare. În primul rând, o creștere deosebită a acțiunii externe, o mai mare susținere a sectorului privat și mai multe instrumente financiare în acest scop și, de asemenea, instrumente de active partajate și noile facilități mixte sau așa numitul blending, care duc la un nivel de împrumuturi mai mare. Agenda pentru schimbare este foarte clară în acest sens. Ea se susține pe trei piloni. În primul rând, susținerea IMM-urilor, susținerea integrării regionale și stimulente pentru sectorul privat în marile proiecte de infrastructură. Care sunt uh, obiectivele mecanismului LIFE? În primul rând, strategia regională pentru America Latină, întărirea obiectivelor și atingerea obiectivelor de dezvoltare, ținând cont de noile problematici care apar. Și vorbim aici de o schimbare majoră în ultimele decenii. Apar aici noi tematici, cum ar fi, de exemplu, schimbarea climatică, mediul și, așa cum s-a arătat mai devreme, e nevoie de noi modalități și de o îmbunătățire a coordonării coerente a acțiunilor donatorilor, pe baza principiilor stabilite în uh, declarația pentru uh, cooperarea pentru dezvoltare. Principalul obiectiv al politicii europene de dezvoltare este, și insist asupra acestui lucru, eradicarea sărăciei. Și în acest cadru general, practic, uh, se regăsesc principalele obiective ale inițiativei LIFE inițiativa de investiții pentru America Latina. Până acum avem 10 proiecte care au fost adoptate și ca să înțelegeți mai bine și în felul acesta ne îndreptăm către rezultatele concrete, către realitate. Avem un program de eficiență energetică pentru America Centrală, MIPIMES, un program de electrificare durabilă și energie regenerabilă în Nicaragua, un mecanism pentru schimbare climatică în Mexic, extinderea unei centrale hidroelectrice în Salvador, o rețea durabilă de transport, un program regional, programe de uh, drumuri rurale în Salvador, facilitate de finanțare a carbonului pentru America Latină la nivel regional, o centrală eoliană în Mexic și gestiunea integrată a resurselor hidrologice în Columbia. În afară de sectoarele care sunt afectate aici, există și o participare a instituțiilor financiare pe care le vedeți aici în față, între ele BEI-ul, alături de instituții financiare din America Latină, printre care BIT-ul, Banca Interamericană pentru Dezvoltare, Banca Centroamericană de Integrare și altele. Iată care sunt cele 10 proiecte care au fost adoptate până acum Și aș atrage atenția aici asupra beneficiarilor. Pentru că în mecanismul LIFE și din ce am înțeles de la societatea civilă, beneficiarii sunt uh, atât guvernele cât și instituțiile financiare locale sau regionale. În cazul acesta e vorba de instituții din America Latina. Ar trebui să atragem atenția asupra unui lucru foarte important. Multe dintre proiectele care au fost adoptate la ora actuală, ținând cont de mecanismul LIFE, sunt proiecte care corespund și unei logici anterioare existente. Proiecte care ar fi intrat oricum uh, sub parametrii de investiții și de dezvoltare ale uh, instituțiilor financiare din regiune. Și anume mă refer aici la competitivitate și uh, liber schimb comercial. Multe dintre aceste proiecte acum au intrat sub umbrela subvențiilor LIFE. Aș atrage atenția aici asupra două exemple pentru a ne pune următoarea întrebare. Ce fel de dezvoltare promovăm aici? Pentru că spuneam mai devreme că dezvoltarea este un element esențial, chiar prioritar atunci când vorbim de cooperare, cooperarea dintre UE și America Latină. Multe dintre aceste proiecte au provocat în trecut um, daune ecologice foarte mari și au dus la conflicte sociale deosebite. Doar două exemple pentru a vedea care este impactul dezvoltării din punct de vedere pozitiv, dar și negativ, pentru că au existat experiențe în acest sens în aceste megaproiecte. În 2010, așa cum puteți uh, vedea aici, există o axa de comerț, de cooperare care va beneficia de o nouă susținere din partea mecanismului LIFE. Iată, noi proiecte care au provocat uh, probleme în Peru în 2010. Dacă vă aduceți aminte, în timpul guvernului lui Ala Garcia, și anul trecut au existat proteste în această zonă, în zona de integrare numărul 6, care corespunde acum Boliviei, unde a, societatea civilă a protestat împotriva guvernului Morales, încercând să susțină protejarea anumitor zone. Și um, regiuni în care se aflau populații originare, native și care erau amenințate. Ne-am centrat însă pe patru proiecte importante care primesc la ora actuală susținere prin mecanismul LIFE. E vorba de proiectul IMM-uri verzi, eficiență energetică și energie, proiectul de schimbare climatică din Salvador, centrala Uh, eoliana în Salvador și gestiunea integrată a resurselor hidrologice din Columbia. De ce am ales aceste patru exemple? Pentru că doream să ajungem la un anumit echilibru. În primul rând, din punct de vedere geografic, din, în al doilea rând, din punct de vedere al rețelelor sociale care au participat la acest studiu făcut în comun, pentru a avea un mai mare acces la datele disponibile și, de asemenea, accesibilitatea informației era importantă pentru că în unele cazuri nu existau informații, în altele era greu accesibilă și așa mai departe. Și, în sfârșit, un alt criteriu a fost acela de a avea un echilibru între părțile bune și cele mai puțin bune sau proaste, pentru a putea învăța de pe urma acestor proiecte și a trage învățămintele pozitive și negative. Mai am foarte puțin minute la dispoziție, așa că voi încerca să trag concluziile. Care sunt rezultatele acestui studiu? În primul rând, informația publică este foarte puțină, superficială și nu este actualizată. Ne-a fost foarte greu să accesăm aceste informații în ciuda bunei voințe manifestate de către funcționari, dar pur și simplu informația nu era disponibilă, nu era accesibilă pentru societatea civilă. De multe ori, nu există criterii definite pentru accesul la informații, pentru că atunci când ne duceam la bănci, de exemplu, ele ne trimiteau la Comisia Europeană, când ne duceam la Comisie, ni se spunea că e vorba de o informație sensibilă pentru aceste instituții financiare. Așa că, în concluzie, nu doar uh, că această informație nu este disponibilă și nu este publică, ci mai mult decât atât, nu există criterii clare de accesibilitate la informații și cine ar trebui să aibă acest acces. Iată o lipsă de definiții de competențe și responsabilități. Iată de ce e important să existe o reglementare în acest sens pentru o mai bună guvernanță și pentru a avea acest acces garantat la informații pentru a putea vorbi în cunoștință de cauză în această dezbatere și uh, rolul Parlamentului European este doar de observator până acum. Ar fi bine ca acesta să se implice mai mult și să facă o monitorizare publică a acestor noi modalități de cooperare pe care le avem, uh, în special în America Latină. Pe de altă parte, organizațiile societății civile nu joacă niciun fel de rol aici și important pentru că pur și simplu, deși vorbim despre dezvoltare, aceasta uh, nu ne-a făcut până acum să ne dăm seama cât de importantă este participarea societății civile în această dezbatere, pentru că societatea civilă reprezintă o anumită cunoaștere și participarea ei este esențială. Aș încheia aici cu câteva recomandări. Se spunea mai devreme că ceea ce contează până la urmă sunt produsele și că proiectele financiare uh, se pot evalua în funcție de rezultate. Rezultate care trebuie să fie cuantificabile pentru a vedea cât au adus ele pentru dezvoltare, în termeni foarte concreți în ce măsură au favorizat dezvoltarea față de rentabilitatea financiară. Și asta înseamnă să existe niște mecanisme foarte clare, de exemplu studiul de impact ex ante, pentru a ști dacă ceea ce au adus a fost, de exemplu, o un procent de 12% de acoperire a nevoilor de apă pentru anumită, un anumit oraș sau mai puțin. Deci, indicatori foarte clari, concreți și aici Comisia ne poate ajuta, de exemplu, în cadrul DG Trade atunci când uh, s-au făcut acordurile de succesiune. Acolo există obligația realizării unor astfel de analize ex ante. Un alt element, mecanisme de monitorizare integrată a diverselor proiecte. Pentru că proiectele deocamdată nu au aceste mecanisme de monitorizare integrate și e foarte greu să compare rezultatele, să vezi în ce măsură un anumit proiect a adus mai mult sau mai puțin din punctul de vedere al obiectivelor de dezvoltare. O consultare prealabilă, liberă și în cunoștință de cauză, pentru că aceasta are legătură cu drepturile omului care ar trebui să fie prezente în toate proiectele Uniunii Europene. Din câte am văzut în formularele și fișierele proiectelor care au fost aprobate până acum și nu există criterii și protocoale foarte clare, dar am văzut că la aprobarea acestor proiecte nu există criterii foarte clare care să se centreze pe drepturile omului și nu există studii de impact ex ante. În sfârșit, un alt element, definirea unor criterii de transparență și de responsabilitate. Și aici societatea civilă poate aduce foarte mult pentru a completa viziunea celorlalți actori implicați. Un ultim element, am face un apel aici pentru ca membrii Parlamentului European să se implice mai mult, să fie mai activi în uh, structura LIFE. La ora actuală, Parlamentul European este observator și uh, la momentul acesta societatea civilă nu este reprezentată în niciun fel. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, Gustavo. Mai avem ceva timp la dispoziție pentru o dezbatere, așa că Aș vrea să dau cuvântul, în primul rând, unor prieteni de-ai noștri care se află astăzi aici în sală. Nu știu dacă doresc să intervină sau nu. Oricum, am să dau cuvântul întâi doamnei Ninski. Mulțumesc. Am trei întrebări, dacă îmi permiteți. Mai întâi, o întrebare adresată domnului Tefelte. Ați uh, pus accentul asupra pachetului de credite Considerați că pe viitor diferite organizații oferă împreună pachetul sau fiecare organizație să ofere o parte specializată din pachet? Deci se împart uh, sarcinile. Și o altă întrebare referitoare la Balcanii de Vest, adresată domnului Cingulani și domnului Carano. Blendingul în Balcanii de Vest a avut are mai mult succes sau e mai ușor de făcut decât în alte cazuri în ziua de azi? Și, în al doilea rând, în ce cazuri brandingul nu funcționează? Thank you. Mulțumesc. Muy bien. Pues le daríamos la palabra en primer lugar al a Mister. Mulțumesc. Dau cuvântul în primul rând domnului Tevelde. Thank you very much for, um, for that question. Mulțumesc pentru întrebare. O întrebare foarte bună. Răspunsul nu e ușor pentru că depinde de circumstanțe. Trebuie să ne dăm seama că um, țările cu de dezvoltare uh, destinatare pot să aleagă din ce în ce mai multe dintre diverse surse de uh, finanțare. Deci, iată, trăim o epocă a posibilității de a alege. Deci există diferite tipuri de fluxuri financiare spre aceste țări în curs de dezvoltare și există, acestea au um, avantaje comparative, unele față de altele. Eu cred că e important să existe cel puțin mai multă coordonare Dacă acest lucru poate fi făcut de o singură instituție, atunci o singură instituție trebuie să o facă, dar nu e neapărat așa, pentru că fiecare instituție poate să ofere propriile sale avantaje comparative. Acest lucru înseamnă că sursele trebuie reunite și tocmai asta fac facilitățile de blending, um, combinând creditele și granturile. Și aici intervine chestiunea de guvernanță și platforma. Și de aceea este atât de important să dezvoltăm instrumente care pot fi folosite de această platformă pentru a evalua care resurse trebuie să meargă încotro și pe ce bază și Uh, în ce măsură destinatarul uh, poate să hotărască. Deci uh, e vorba de coordonare, e nevoie de mai multă coordonare, nu doar între uh, credite și granturi, dar ci și cu finanțarea din surse private la nivel de proiect. E nevoie de mai multă coordonare. Un alt exemplu este coridorul nord-sud, un exemplu din sudul Africii, cu exemplul Aid for Trade. Aici sunt reuniți diferiți actori, diferite resurse care se coordonează pentru a aborda împreună, uh, a face față împreună problemelor. Uneori e vorba de asistență tehnică, uneori de resurse financiare prin credite, Uneori e vorba de catalizarea sectorului privat, deci e nevoie de mai multă coordonare. Și în cadrul acestei coordonări, uneori, trebuie să existe o structură instituțională. Oricum, trebuie um, analizat avantajul competitiv al fiecărui actor. Sper că v-am răspuns. Mulțumesc, domnule Tevelde. Dau acum cuvântul domnului Carano. Thank you very much. Mulțumesc pentru întrebare. Voi răspunde la prima. M-ați întrebat dacă blendingul în Balcanii de Vest are mai mult succes decât în alte părți, în alte regiuni. Nu cred că, răspunsul, că există un răspuns simplu, pentru că depinde de criteriile după care uh, evaluăm succesul. Am văzut datele privind uh, Uh, gruparea ajutoarelor și sumele care pot fi uh, lansate în cadrul mecanismului de blending, deci pe această bază nu cred că există diferențe majore. Oricum există anumite diferențe pe care le-am subliniat legate de diferitele um, de cadrul politic al Uniunii Europene, deci noi uh, uh, funcționăm în cadrul politicilor diferențiate pe regiuni. În cadrul uh, Balcanilor de Vest acționăm în cadrul politicii de aderare cu, care are o tendință legată de, de convergență spre standardele europene și responsabilitatea beneficiarilor este importantă pentru că aceștia uh, mai târziu trebuie să fie capabili să gestioneze singur fondurile în momentul în care intră în UE, ca și Croația. Eu nu cred că acest program are mai mult sau mai puțin succes decât altele, dar acesta este un element cheie care îl distinge, pentru că uh, obiectivul politic este diferit, dar cred că și responsabilitatea beneficiarilor este importantă în um, eficiența ajutorilor pentru dezvoltare. Deci, mutatis mutandis, acesta este principiul care poate spori încet, încet în cadrul platformei. Un alt element de diferență este capacitatea de gestionare în uh, Balcanii de Vest uh, de a atrage granturi inclusiv de la alt donator din afara Uniunii Europene, de la Canada, Norvegia și așa mai departe, și așa mai departe, uh, precum și de la instituțiile financiare internaționale. Și cred că este important să încercăm să aplicăm uh, aceleași condiții în alte circunstanțe. Deci, unde instituțiile și donatorii alții decât UE pot participa uh, cu uh, grant, uh, pe lângă granturile noastre uh, limitate. Până la urmă, voința politică stă la bază pentru că uh, programul a fost lansat de Consiliu care a cerut uh, concentrarea mai multor facilități uh, care veneau de la beneficiari și dacă evaluăm anumite zone din uh, vecinătatea, din zona Mării Mediterane, avem uh, un singur mecanism de blending din partea europeană, dar există și o proliferare a instituțiilor financiare din regiune, din fondurile de la Deauville și alte inițiative care dispersează puțin energiile. Deci, după părerea mea, cred că există, există posibilitatea reunirii uh, energiilor uh, mai bine într-o singură resursă în zona Mării Mediterane. Mulțumesc! Thank you dau numele colegului meu pentru a doua, răspunde la a doua întrebare. Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare dificilă, dar doriți să fac câteva observații legate de discuția generală. Mai întâi, blending-ul într-o anumită măsură este o chestiune de bun simț. Mm, cel puțin mm, ceea ce privește Uniunea Europeană. Nu există niciun motiv uh, pentru care bugetul european ar evolua în altă direcție decât creditele Uniunii Europene. Deci e logic uh, să se combine resursele, credite și uh, granturi. Uh, o resursă nu este mai bună decât alta, granturile sunt limitate din diverse motive și, uh, și creditele sunt limitate, dar poate există mai multă flexibilitate cu acestea. Deci măsura contează până la urmă. Deci, important este să se stabilească prioritățile corecte. Deci, să se afecteze banii pe prioritățile cele mai adaptate. În Balcanii de Vest finanțăm uh, pro, uh, proiecte din sectorul uh, public, chiar dacă există un capitol pentru IMM-uri și altul pentru eficiența energetică, dar majoritatea proiectelor sunt în sectorul public. În acest proces uh, de um, concentrare a fondurilor pe resursele potrivite, uh, există multe motive pentru care nu funcționează aceste lucruri, pentru că, practic, se va, se, un proiect de investiții este un pariu pentru viitor și, uh, din multe motive, ne putem înșela. Poate investiția n-a fost bine evaluată, grantul nu a fost suficient pot să existe o serie de combinații de motive, dar voi încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră cu referire la prezentarea noastră, spunând că lucrurile nu funcționează dacă există un grant de asistență tehnică, de exemplu, pentru a pregăti un proiect, deci se investește în pregătirea proiectului și acesta nu se materializează niciodată acolo este clar că banii nu au fost bine folosiți, pentru că nu s-a atins rezultatul dorit, adică sporirea capacității productive sau sporirea cererii. Deci, la nivel micro, cu siguranță, În anumite cazuri se poate spune că lucrurile nu funcționează și dacă, de exemplu, crește nivelul de reglementare al acestor mecanisme, acesta poate ar putea fi o idee bună, dar anumite dintre aceste reglementări ar putea să o um, împiedice materializarea anumitor proiecte. Deci, după părerea mea personală, și nu doresc uh, să influențez prea mult cu ea. Eu cred că trebuie să uh, ținem cont de nivelul micro, dar și de cel macro. La nivel micro e nevoie de realizarea unui anumit nivel de investiții, de creștere de, a PIB-ului și mm, responsabilitatea politicii ar, fi tocmai definirea acestor uh, obiective în mod cât mai precis și într-o anumită măsură Trebuie lăsată o marjă de flexibilitate pentru atingerea obiectivelor. Iată, um, care este răspunsul cu care pot să contribui la dezbatere. Mulțumesc! Vă mulțumim! Nu știu dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu, dau cuvântul doamnei Ninski pentru a uh, rezuma și a trage concluziile dezbaterii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cortes. Mulțumesc, dragi colegi. Cred că a fost o după-amiază foarte interesantă. Sper să putem continua să folosim Parlamentul European ca for pentru astfel de reuniuni unde să facem schimb de opinie și idei inovatoare pentru viitor. Mi-am notat uh, mai multe puncte pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând, mecanismul de blending nu este o mașinărie care creează bani, așa cum a spus unul dintre vorbitori, însă poate fi un mecanism util. În al doilea rând, instrumentul de atrage a capitalului privat este central, însă nu este prea multă certitudine juridică aici. Cine um, sunt cei care împrumută, uh, donatorii, Uh, care este accesul la piață. În al treilea rând, instrumentele um, pentru a coordona mai bine activitățile diversilor actori este un alt argument cheie și acesta este foarte binevenit, dar să ne amintim că coordona coordonarea donatorilor este deja un punct cheie în munca pentru creșterea eficacității ajutoarelor. Coordonarea donatorilor trebuie să se îmbunătățească cu sau fără blending. Această audiere a reușit să ilustreze câteva puncte cheie referitoare la instrumentele inovatoare. Încă mai avem mult de făcut până să avem o imagine clară a modului în care aceste instrumente pot, într-adevăr, să contribuie la uh, atingerea urmă și urmărirea obiectivelor noastre în materie de dezvoltare. Deci să continuăm discuția. Sunt, sunt sigură că întâlniri și discuții ca și cea de acum vor continua și vom continua să facem schimb de opinii pe marginea unor inițiative potrivite și ambițioase. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru participarea activă, pentru că ați răspuns la întrebări și sper că vom putea să ne bazăm pe expertiza dumneavoastră și pe viitor. Vă mulțumesc tuturor!